la ora 8 și jumătate. Așadar, avem o... apoi vom avea o scurtă pauză și de la 15 la 23 va fi partea a doua a sesiunii de mâine. Cu aceasta se încheie dezbaterea de astăzi și ședința și vă urez noapte bună. Vă